controverselor astea, acestora din cadrul OMC nu putem să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Vot, vă mai spun că votul va avea loc mâine la orele 11.30. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și e vorba de uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral, inițiativa privind vaccinul împotriva tuberculozei. A, a fost depusă de către liberali și alți membri și acum dăm cuvântul în primul rând domnului Gărens pentru 5 minute. Vă rog, doriți să, să luați cuvântul domnule Gărens? Domnule Gărens, cu dumneavoastră vorbesc. Doriți să luați cuvântul? Mai întreb o dată. Doriți? Domnule Gărăs, să luați cuvântul ca autor al întrebării? Da, doriți. Vă rog. Da, uh, aveți cuvântul pentru 5 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să îmi pot aduce sprijinul la acest proiect pan-european atât de ambițios, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru țările în curs de dezvoltare. E un proiect care dorește să elimine tuberculoza prin vaccinare să reamintim faptele. 1,7 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2009. Costul de vieți omenești e de 4700 uh, de persoane pe zi. Asta pe lângă pierderile economice uh, anuale de peste 50 de miliarde de uh, euro doar în Africa. Tuberculoza însă nu este o problemă tipică țărilor în curs de dezvoltare. Cazurile raportate în Marea Britanie și în Irlanda în 2010 ne reamintesc faptul că această boală există la noi. Asta fără să vorbim și despre ravagiile făcute mai ales în uh, Rusia și Moldova, în uh, estul continentului. Această inițiativă intenționează să creeze vaccinuri eficace pentru a proteja populația din țările în curs de dezvoltare la un preț abordabil. Și aș vrea să fac următorul comentariu. În primul rând, sănătatea nu are un preț, însă are un cost. Dacă accesul la îngrijiri este universal, totuși capacitatea țărilor de a produce vaccinuri e doar în cadrul țărilor industrializate. Pacienții din nord, din țările industrializate, plătesc practic mai scump. Dacă nu, nu ar exista bani pentru cercetare. Dat fiind că, însă că contribuția financiară a țărilor din Sud e inexistentă sau doar simbolică, atunci e clar că solidaritatea noastră devine in, uh, indispensabilă pentru a face față acestor lacune. Această inițiativă își are uh, locul pe deplin în strategia 2020 și oglindește pe deplin ceea ce putem face noi dacă știm să uh, hotărâm, să ne hotărâm în ceea ce vrește prioritățile noastre în domeniul sănătății atunci când trebuie. Bineînțeles, această inițiativă nu exclude finanțările complementare, cum ar fi cele din partea Băncii Mondiale. Alte țări, cum ar fi SUA, Canada sau o serie de țări emergente care se confruntă cu problema tuberculozei, fie la nivel de populație, fie indirect, în numele solidarității internaționale, ar trebui, bineînțeles, să-și aducă contribuția la această inițiativă. Această inițiativă e o formă de parteneriat public-privat uh, care merită uh, salutată, deoarece se uh, dă dovadă de solidaritate față de cei care au nevoie atât medicale cât și financiare. Deci nu putem proteja doar populațiile care au bani. Vă mulțumesc. Domnul Cioloș, în numele Comisiei. În 2008, această inițiativă pentru vaccinarea împotriva tuberculozei a fost stabilită ca parteneriat public-privat prin cooperarea programului de sănătate din cel de-al șaptelea program cadru de cercetare și aceasta pentru a mobiliza resurse suplimentare pentru acest domeniu important. La ora actuală, majoritatea vaccinurilor candidat sunt în continuare în fază de dezvoltare preclinică sau la începutul fazei clinice. Un element important este că nu avem încă date clinice care susțină ideea că unul dintre aceste vaccinuri ar putea fi mai eficient decât vaccinul care este utilizat deja la ora actuală, și anume a, vaccinul bacilului făcut de Găran. Pentru a comercializa pe piață aceste nouă vaccin, noi vaccinuri, va trebui ca eficiența lor să crească mai mult față de bacilul actual sau să fie înlocuit de un vaccin mai bun. Iar faptul că deocamdată nu dispunem de aceste date clinice ne arată că nu putem face acest lucru. Inițiativa aceasta nu trebuie considerată în mod izolat față de alte inițiative pentru a putea susține și mai mult studiile clinice. Și pentru a face față problemelor în domeniul cercetării clinice, parteneriatul pentru uh, studii clinice la nivel european a fost înființat ca o primă inițiativă conform articolului 187 în conformitate cu care 14 state membre și două state asociate, plus Comisia, și-au luat angajamentul pentru 400 de milioane de euro, pentru, din care 200 de milioane de euro provin de la Uniunea Europeană, pentru a promova cercetarea în fază de studii clinice. Aceasta, de exemplu, pentru malarie, tuberculoză în țările din Africa subsahariană sau pentru SIDA. Acest program va termina toate studiile în curs până în anul 2015 și 8 vaccinuri împotriva tuberculozei. Deci există deja o altă alternativă. Comisia urmărește cu mare interes modelul comercial care a fost uh, realizat de parteneriatele public-privat, printre care acest, această inițiativă TBVI. De altfel, TBVI-ul a propus un model care ar putea deveni într-adevăr un instrument util pe viitor. Însă pentru aceasta avem nevoie de o analiză mai detaliată a modelului comercial și o analiză a riscurilor. Prin urmare, TBVI-ul are o susținere financiară deosebită dar succesul său nu este garantat tocmai din cauza elementelor pe care le-am prezentat și anume că nu s-au uh, dat toate elementele necesare pentru a prezenta un vaccin. Dar Comisia va analiza acest model împreună cu instituțiile financiare și va contribui de asemenea la dezvoltarea unui concept care să permită implementarea în practică a strategiei Europa 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. În numele grupurilor politice, aș vrea să dau cuvântul în primul rând domnul, doamnei Carvaio pentru grupul PPE. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, incidența tuberculozei la nivel mondial este extrem de îngrijorătoare în ciuda progreselor făcute. În cauza sporirii rezistenței și a absenței uh, de cercetări științifice suficiente, uh, în fiecare an mor uh, tot mai multe persoane. Această inițiativă este o, vine dintr-o preocupare a Uniunii Europene pentru a lupta împotriva tuberculozei, dar trebuie uh, să uh, investim mai mult în cercetare ca să dezvoltăm vaccinurile împotriva acestei maladii, pentru că vaccinurile sunt măsura cea mai eficientă de sănătate publică pentru a proteja cetățenii împotriva bolilor infecțioase, dar e uh, important ca îngrijirile de sănătate să fie puse și la dispoziția țărilor în dezvoltare pentru a contribui la sporirea duratei vieții și a lupta împotriva sărăciei. După cum am spus, s-au făcut progrese, suntem pe calea cea bună, însă trebuie ca Uniunea Europeană să-și reînnoiască angajamentul și ca acțiunea să fie dusă mai uh, coordonat. Trebuie implicată mai mult cercetarea europeană în lupta împotriva acestei maladii legate de sărăcie, pentru că doar astfel vom reuși să îmbunătățim situația dramatică existentă într-un număr important de țări în curs de dezvoltare. Aș dori să întreb Comisia cum dorește să asigure monitorizarea și urmărirea eforturilor în domeniul cercetării. Cum uh, intenționează să intensifice uh, activitatea cercetării și să facă în așa fel încât rezultatele cercetării să fie în beneficiul uh, populației, uh, inclusiv din țările în curs de dezvoltare, în lumina agendei uh, Europa 2020. Mulțumesc și acum domnul Cashman, pentru două minute, pentru socialiști și democrații. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Întotdeauna bine să vă văd pe dumneavoastră la președinție atunci când discutăm despre relele cu care și suferințele altora. Voi merge puțin mai departe decât domnul Gănăs. E drept că TBC-ul e o sursă de îngrijorare, e cea de-a doua sursă de decese și de, din cauza bolilor infecțioase. Am auzit că între 1,7 și 2 milioane de oameni mor anual din cauza TBC-ului. E important să avem acum uh, o serie întreagă de candidați pentru aceste studii clinice. Problema este că parteneriatele acestea sunt finanțate insuficient. Faza a doua și faza a treia studiilor clinice e cea mai importantă. Atunci se demonstrează siguranța acestor vaccinuri care e absolut uh, indispensabilă pentru autorizarea vaccinului respectiv. Salut faptul că se asigură finanțare suplimentară, cum spunea Comisia, însă vreau să știu dacă uh, noile reguli pentru prevederile bugetare în IDCTB vor permite de asemenea și includerea studiilor epidemiologice. Putem avea niște mecanisme uh, Eh, de finanțare competitive pentru faza finală a acestor studii clinice și nu doar în cazul tuberculozei, ci și altor boli uitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Wertmann. Tuberculoza este heute vor allem in ärmeren Ländern noch sehr weit verbreitet. Mulțumesc! Tuberculoza este foarte răspândită în țările sărace. O treime din populație este infectată și foarte mulți dintre ei cad victimele tuberculozei. OMS-ul arată că există șapte victime zilnice și foarte multe persoane afectate în fiecare zi în Europa. Persoanele care suferă de SIDA de asemenea sunt afectate. Ființa umană este singura gazdă a acestui bacil al tuberculozei. Ne-am putea gândi la eradicarea totală a acestuia, însă de fiecare dată apar noi bacili mai rezistenți. Există multe studii pentru vaccinuri și se pare că injectarea vitaminei B ar putea reduce riscul de tuberculoză. Vreau să vă întreb în ce măsură Comisia ar putea acționa în acest sens. Mulțumesc! alți oratori. Domnul Cașmarec, două minute. Mulțumesc, eh, doamna președintă. La patru ani după eh, termenul de implementare, numărul de victime cauzate de tuberculoză în întreaga lume este încă o cauză de îngrijorare. Din păcate, tuberculoza este o țară, eh, o, o boală gravă în țările în curs de dezvoltare, mai ales în Asia și Africa subsahariană aproape 2 milioane de oameni sunt purtători ai microbacteriei uh, uh tuberculozei. Deci unul din 10 te, uh, se știe că va, sufera, va suferi de această boală. Uh, Uh, mai ales în țările sărace se crește incidența tuberculozei pentru că tuberculoza se dezvoltă din cauza condițiilor proaste de locuit, uh, o dietă proastă, uh, prea mult stres. Sigur, în aceste țări accesul la tratament, la îngrijirile de sănătate este foarte limitat de asemenea. Uh, guvernele din fond, țările în curs de dezvoltare nu uh, cheltuiesc când de ajuns pentru uh, aceste îngrijiri de sănătate și pentru locuințe. Serviciile suferă mai ales în zonele rurale din cauza lipsei de personal și din cauza lipsei de mijloace de a trata aceste boli. De aceea, în țări cu resurse financiare limitate, cei care au cel mai mult de suferit sunt oamenii de la țară mm, se cheltuiesc uh, aproape 5% din PIB uh, pentru, uh, pentru îngrijirile de sănătate în țările dezvoltate și doar jumătate din acest procent este cheltuit pentru uh, îngrijirile de sănătate în țările în curs de dezvoltare. Uh, tuberculoza este și o problemă socială și economică, nu doar de sănătate, pentru că duce la o scădere a productivității, ceea ce înseamnă că uh, reacția noastră la această amenințare trebuie să fie foarte hotărâtă și uh, noi trebuie să punem aceste vaccinuri la dispoziția tuturor. Mulțumesc, mulțumesc și acum uh, domnul Cortez la Astra pentru două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, sănătatea e încă o sarcină neîndeplinită. În declarația mileniului ne-am angajat să reducem mortalitatea infantilă, în primul rând, și în al doilea rând să îmbunătățim sănătatea maternă și în al treilea rând să combatem sida, malaria și alte boli, printre care se află și tuberculoza. Totuși, uh, cei care suntem astăzi aici prezenți știm că aceste obiective au o mare întârziere, cele pe care le-am citat. Trebuie să luăm măsuri, să creștem finanțarea pentru programele de sănătate în țările în curs de dezvoltare. Accesul la sistemele de sănătate, un acces gratuit, ar trebui să fie obiectivul nostru final în acest domeniu. Cred că trebuie sprijinite inițiativele globale, cum ar fi fondurile verticale de asistență în domeniul SIDA, al tuberculozei sau al malariei. Însă, în același timp, domnule comisar, trebuie sprijinite din punct de vedere economic aceste țări pentru ca ele să poată dezvolta niște sisteme de sănătate eficiente, eficace. Eu cred că asta e cea mai bună cale pentru că aceste țări să devină autonome, să preia controlul și ca populațiile cele mai vulnerabile să aibă acces la îngrijirile de sănătate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Zaborska de la PP, două minute. Pani predsednička, pan comisar. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, tuberculoza este una din principalele pandemii similare cu malaria și SIDA, care au un impact foarte negativ asupra țărilor în curs de dezvoltare, mai ales în uh, Africa și Asia. Uh, și au ca rezultat indirect răutățirea situației economice din aceste state, dar nici alte state nu sunt imune față de această maladie. Noi nu putem să vedem această maladie doar ca o problemă medicală. E o problemă, până la urmă, care are de face cu uh, comportamentul întregii omeniri. E o problemă legată de solidaritate, de echitate. E nevoie de o abordare globală. Victimele din țările în curte de dezvoltare uh, sunt cauzate de uh, prostul tratament medical pe care l-au la dispoziție. Trebuie să investim în cercetare, trebuie să investim în vaccinuri care uh, pot să rezolve noile dezvoltări, pot să soluționeze noile dezvoltări ale mm, bolilor. Uh, există mulți eroi implicați în lupta de zi cu zi împotriva tuberculozei și pentru ca noi să putem uh, să combatem această bacterie și aceste țări, pentru ca noi să, să îndeplinim uh, țările în curs de dezvoltare să-și îndeplinească obiectivele mileniului, trebuie să susținem și medicii care acționează în țările în curs de dezvoltare, pentru că uh, în aceste țări medicii pleacă, din păcate, spre țările mai dezvoltate din cauza lipsei banilor. Noi trebuie să avem o abordare globală pentru a rezolva această problemă. Nu trebuie să ne concentrăm doar asupra cercetării și a sectorului farmaceutic, ci și în alte zone. Deci trebuie o reacție globală. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ajungem la procedura cheșdeaie. În primul rând, domnul și care cuvântul. Ďakujem, vážená pani predsedkynia, vážené kolegyne, kolegovia. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Aș vrea să spun aici că tuberculoza nu este o boală care a fost eradicată. Aproape 2 milioane de persoane mor în fiecare an din cauza acestei boli grave. E foarte bine că ne-am dat seama de acest lucru și de aceea salut inițiativa Comisiei. Pentru că nu vorbim doar de pandemii și de sidă, vorbim și despre tuberculoză. Tuberculoza care omoară milioane de persoane. Sunt de acord de aceea că ar trebui să finanțăm proiecte de cercetare pentru noi vaccinuri. Acest lucru este adevărat, însă, așa cum a spus și Comisia,

Äh, Vă mulțumesc. Tuberculoza sau TBC-ul, cum mi se spune, e o boală care făcea ravagi, ravagii în Irlanda acum 50 de ani. Mureau tineri și bătrâni. De-a lungul timpului, prin vaccinuri s-a stăvilit această boală, însă în ultimii ani tuberculoza s-a întors. În circumscripția mea, de exemplu, la o școală și la o creșă, uh, câteva copii au uh, s-au îmbolnăvit de TBC. Să nu uităm că la nivel mondial are o persoană la 20 de secunde de această boală. Deci noi vrem să eradicăm boala până în 2050 și cercetarea e soluția. Însă noi suntem în spatele Statelor Unite și a Japoniei. Autoritățile daneze sunt uh, cele care sunt cele mai implicate, au uh, dezvoltat un vaccin și cred că am putea să ne inspirăm de la ei. Vă mulțumesc, domnul Ferreira. Obrigat, do termo do prazo. Mulțumesc, doamnă președintă. La patru ani uh, de la termenul pentru aplicarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, uh, tuberculoza cere milioane de vieți omenești pe an. E un exemplu flagrant al inegalităților pe plan mondial și e vorba de o uh, maladie mm, care nu este răspândită în țările industrializate, însă problema tuberculozei nu va putea fi soluționată fără servicii publice de calitate accesibile uh, tuturor și asta inclusiv cu îngrijiri primare de sănătate. Politica de cooperare și de ajutor pentru dezvoltare are un rol esențial de jucat și sigur trebuie aplicate programe de vaccinare, dar trebuie uh, ca odată pentru totdeauna să terminăm cu mecanismul îndatorării care menține țările în curs de dezvoltare într-o situație de dependență și de mizerie și le, le împiedică să-și consacre bugetul uh, cercetării și sănătății. Mulțumesc! Domnul Șegedin, mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Am văzut că Prevalența tuberculozei în Ungaria a crescut în mod vertiginos. Foarte multe persoane au căzut victime ale acestei boli. Aceasta s-a produs din cauza legii sănătății, rușinoasei legi a sănătății din 2006, care a introdus noi politici de profit economic. Aceste politici au avut un rol important în felul în care a evoluat această boală, de asemenea alte elemente precum lipsa locuințelor și um, testarea pentru depistarea precoce a bolilor, toate acestea sunt importante. Vaccinurile ar trebui să fie disponibile pentru toate categoriile de populație. Aceasta duce la o populație mai sănătoasă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum am să dau cuvântul din nou domnului Cioloș. mulțumesc. Voi încerca să răspund la ce s-a întrebat. În primul rând, aveți dreptate, e nevoie de mai multă cercetare, așa cum spuneam și eu la început. Comisia încearcă să vadă cum poate alimenta mai mult acest program uh, privind tuberculoza și o soluție ar putea veni din reînnoirea programului de care v-am vorbit, EDCTB, care are acum 400 de milioane de euro, 200 de milioane fiind aduși de comisie. Comisia se gândește de asemenea la posibilitatea de a avea un astfel de program ECTB 2. Domnule Stănăsescu, Comisia finanțează deja programe de cercetare în domeniul tuberculozei și, put- și pot să vă dau cifre. 65 de milioane de euro deja au fost folosiți în acest sens. E drept că se pot face mai multe, iar parteneriatele public-privat sunt o cale care trebuie studiată. În ceea ce privește acum uh, diferitele, diferiții candidați la vaccinuri și finanțarea în faza de studii clinice, e clar, aici trebuie să vedem care este eficiența vaccinului respectiv. Ceea ce avem noi acum nu ne asigură deocamdată că o finanțare ar duce la un rezultat pozitiv. În ceea ce privește injectarea de vitamine, da, e o abordare pe care o avem în vedere, însă trebuie să evităm uh, apariția rezistenței la anumiți bacili. Deci acesta este riscul în acest caz. Vorbind mai în general de sistemele de sănătate, atât în Uniunea Europeană cât și în țările în curs de dezvoltare, însă în Uniunea Europeană pot să vă spun că și în diferitele programe pe care încearcă să le încurajeze în statele membre, sănătatea este o prioritate. Uh, Asta în cadrul strategiei 2020, deci încurajăm statele să investească în cercetare în domeniul sănătății. Iar în ceea ce privește cercetarea și inovarea, Comisia, există de fapt un grup de comisari care încearcă să vadă cum putem stimula inovarea în statele membre pentru a avea mai multă cercetare în domeniul sănătății și pentru a uh, face față problemelor legate de îmbătrânirea populației. Referitor la țările în curs de dezvoltare, Uniunea Europeană face deja destul de multe prin fondul de dezvoltare în domeniul sănătății. Și pe viitor vom acorda o atenție deosebită sănătății ca și până acum. Nu vă pot răspunde la toate întrebările, însă vă pot spune că în sânul comisiei toate aceste îngrijorări legate de cercetare sunt de actualitate. Vă mulțumesc, domnule comisar. Patru întrebări. Una de la Verzi, una de la Alde, una de la GUE.